al proyecto de estabilidad, eh, continuidad y coherencia. Muchas gracias. Merci beaucoup. Nous en venons au troisième groupe de questions et je donne d'abord la parole à Monsieur Richard Falbre, puis à Madame Karima Deli. Monsieur Falbre. Gracias. Bienvenidos sean los representantes españoles. Confío que cuando termine la presidencia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 Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc uh, și eu să le urez bun venit uh, doamnelor și domnului uh, ministru care reprezintă astăzi președinția spaniolă și să-i felicit pentru programul care cuprinde obiective ambițioase, în special în domeniul social. Da, domnule <clears throat> ministru, ați spus că va trebui să definim viitorul în 2010, în 2011, dar și în 2020 și consider că obiectivele pe care le-ați propus în domeniul social și care, la care cu siguranță noi, parlamentarii europeni, vom contribui definitoriu, uh, vor uh, asigura, într-un fel, viitorul până în anii uh, 2020 prin strategia pe care o elaborăm. În acest context, aș dori să uh, vă întreb având în vedere că astăzi în comisia noastră se votează un uh, aviz important în ceea ce privește directiva privind concediul de maternitate, fiind și raportoare de a, pentru acest uh, aviz, uh, doresc să vă întreb care va fi abordarea președinției spaniole privind această directivă a concediului de maternitate și aș mai dori să pun o întrebare. Săptămâna trecută la Strasbourg, primul ministru uh, Zapatero a menționat uh, pactul social european și aș dori să vă întreb care este abordarea președinției spaniole privind pactul social european. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!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 puisse intervenir le plus rapidement possible. je vous donne la parole pour euh, cette dernière série de questions. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Mm. Bien, la primera pregunta que tiene que ver sobre el tema de un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 é apenas para clarificar o nosso voto. Muito obrigada, chacun porque não tínhamos percebido bem. Chacun pourra se prononcer sur chaque paragraphe et voter pour ou contre chaque paragraphe. Je crois que c'est clair, mais Madame la rapporteure, vous souhaitez clarifier la situation Vous avez la parole. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să clarific situația. Pe amendamentul depus de domnul Thomas Mann, grupul ALDE a solicitat split vote pe patru părți